câștigate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la modificarea ordinii de zi, mai precis și la adoptarea acesteia, în conformitate cu articolul 137 a fost uh, adoptat acest uh, proiect final de ordine de zi. Nu am primit nicio propunere de modificare a ordinii de zi momentan. Astfel, uh, Proiectul ordinii de zi este adoptat. Trecem acum mai departe la raportul domnului Marinescu și anume raportul anual pentru 2012.